rectificativ uh, de ieri de la ora 12. Prin urmare, uh, acest uh, rectificativ se consideră adoptat. Și trecem la voturi. Raportul Jensen Holmeier. Votul pe marginea procedurii bugetare. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Consiliul poate să ia cuvântul dacă dorește să o facă. Uh, Miss President. Doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor, Aș dori să vă felicit pentru faptul că ați finalizat votul pe marginea bugetului Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014. Consiliul anotă cu satisfacție de faptul că Parlamentul European a confirmat acordul la care s-a ajuns la uh, întâlnirea Comitetului de Conciliere de pe 11 și 12 noiembrie. După cum știți, acordul uh, la care s-a ajuns uh, prin acest Comitet de Conciliere include câteva declarații comune. Consiliul susține uh, ferm aceste declarații și se angajează uh, de plin pentru respectarea acestor uh, acorduri. Doamnă președinte, dați-mi voie să profit de această ocazie pentru a mulțumi președintelui uh, Comisiei, Comitetului pentru Buget, domnul Alan Lamasur, și raportorilor uh, uh Jensen Holmeier și Giovanni Lavia, precum și altor uh, eurodeputați care uh, s-au implicat în această procedură bugetară și să le mulțumesc pentru abordarea constructivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Acum, uh, practic, uh, vom uh, vorbi despre textul de acord la care s-a ajuns pe 11 și 12 noiembrie. În conformitate cu tratatul, procedura s-a desfășurat așa cum trebuie. Prin urmare, putem considera finalizată procedura pentru bugetul pe 2014. S-a adoptat definitiv acest buget și va fi semnat de președintele Parlamentului European astăzi. Trecem acum la uh, raportul de Han, vot uh, unic, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul la VIA. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Uh, raportul Fernandez, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Întorcându-ne puțin, uh, Consiliul a solicitat uh, să uh, intervină la uh, raportul uh, la vie. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, Parlamentul European tocmai a adoptat un amendament la poziția Consiliului în legătură cu bugetul rectificativ numărul 9 pentru 2013. Uh, acest amendament se aliniază în totalitate acordului politic la care s-a ajuns în cadrul Comitetului de Conciliere de săptămâna trecută în cadrul uh, textului comun care vizează bugetul pe 2013. În conformitate cu ultima teză de la articolul 314 aliniatul 4C uh, din Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene, Europene, pot să vă informez că Consiliul aprobă acest amendament care a fost adoptat de Parlamentul European uh, cu privire la poziția Consiliului pentru bugetul rectificativ numărul 9 pentru 2013. Prin urmare, nici o întâlnire a Comitetului de Conciliere prevăzută prin articolul 314 alineatul 5 din Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene nu este necesară. Nu este necesară. Așadar, uh, vă mulțumesc. Trecem acum la raportul Bogă, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Marinescu, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă raportul uh, Morera, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum uh, la raportul Prost. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, se adoptă. Acum uh, raportul uh, Clay. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă raportul Sartori. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă uh, acum raportul Van Nistelrooy uh, și Crel. Doamnă Beres, aveți cuvântul. Doamnă președinte, deja am intervenit în legătură cu acest uh, punct în ședința de luni. A, pot să constat faptul că conferința președintelor, încălcând articolul 50, 56 și 103 uh, din regulament, ne-a interzis să avem un vot în condiții democratice. Regret acest uh, fapt. Am făcut o ultimă tentativă ieri seară uh, propunând președintelui Parlamentului European în numele Comisiei pentru Ocupare uh, reluarea unui amendament sub formă orală care ar fi permis acestei adunări să se pronunțe pentru un fond social european care să presupună 25% din politica de coeziune. Îmi pare rău însă că acest lucru nu a fost posibil. Mulțumesc! Doamna Ferreira, aveți cuvântul. Domnul Ferreira. Doamna președinte, în uh, numele grupului nostru am înaintat niște amendamente la acest uh, raport în ceea ce privește cadrul strategic uh, comun. Repet, în numele grupului nostru am solicitat ca uh, să se ia note, faptul, notă de faptul că noi considerăm procedura inacceptabilă. Este o uh, restricție care ni s-a impus, care nu respectă democrația și dreptul uh, eurodeputaților de a înainta uh, amendamente. Nu am putut discuta și vota în condiții uh, democratice. Nu e pentru prima dată când se întâmplă asta și solicit să autorizați aici votul pe marginea amendamentelor noastre. Și nu văd de ce aceste amendamente nu ar trebui supuse la vot. Vă mulțumesc! Doamnă președinte, luăm notă de aceste contribuții, dar uh, totuși trebuie să trecem la vot acum. După cum s-a spus la conferința președinților, uh, poziția uh, a fost făcută publică. A, știți ce poziție a avut președintele Parlamentului, prin urmare acum trebuie să continuăm cu votul. Blocul 1. Ultima contribuție înainte de vot, doamna Ferreira. Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Și eu solicit să reconsiderăm uh, poziția președinției. Eu am prezentat amendamentul 21 care uh, introducea macrocondiționalitatea, un fapt absolut important pentru că asta nu are nimic de față face cu fondurile structurale. Prin urmare solicit aici președinției să reconsidere această problemă și să uh, permită uh, acest amendament ca și amendament oral. Uh, doamna președinte, solicitările sunt foarte clare, au făcut obiectul unor clarificări. Doriți să interveniți? Luați cuvântul. Încă n-ați întrebat dacă membrii doresc să se opună acestui amendament oral. Noi ne opunem, prin urmare sper că ne veți da ocazia să ne uh, opunem amendamentului doamnei Ferena înainte să uh, trecem la vot. Doamna președinte, uh, cred că am fost suficient de clară, dar dați-mi voie să uh, repet, acest uh, amendament este imposibil. Mai întâi trebuie să votăm uh, primul bloc, blocul 1 și apoi trecem la amendamente. Cred că acest aspect a fost clarificat la conferința președinților și asta de către uh, președintele uh, Schulz chiar luni. Prin urmare, votul, uh, blocul 1 este supus la vot. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votul pe marginea propunerii uh, comisiei. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 489, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 419 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum uh, rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Raportul Moran Chartier, uh, blocul 1, vot cu apel uh, nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Domnul Das. Doamna Harus, e un scandal maniera în care ați condus uh, această reuniune. Grupul meu a încercat să depună un, să prezinte un amendament oral. Ați, ați refuzat asta. Și dacă acceptați uh, solicitarea doamnei Beres, atunci trebuie să uh, dați curs și solicitării noastre. Păi nu, dar ce? Este așa o conducere aleatorie a reuniunii. Trebuia măcar să fie lăsată prezentarea amendamentului. Data a, uh... Doamnă Hans, spune doamna președinte, eu mă limitez la a urma regulile. Dacă credeți că acest lucru este scandalos, îmi pare rău, însă vă spun că trebuie să respectăm regulile de procedură. Și ne întoarcem la raportul Moran-Chartier. Propunerea comisiei, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Se adoptă. Iar acum vot imaginea uh, propunerii de rezoluție legislativă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă și trecem acum la raportul Olbrich, blocul 1, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 76 uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă, 77 pentru împotrivă abțineri um, se adoptă. Acum uh, propunerea de rezoluție legislativă, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă Acum raportul Pacarinen, blocul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Propunerea Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 115 pentru împotrivă abținerii se adoptă. Propunerea de rezoluție legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă raportul Boștinaru, blocul 1 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Blocul 2. Nu, ce scuze, spune doamna președinte, propunerea Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri se uh, adoptă. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Mm? Se adoptă. În blocco. Raportul Zeller. Locul 1.48 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Propunerea Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 50 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 51 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluție legislativă, vot nominal. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Raportul Regner Kratza. În bloc, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 11, prima parte, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru împotriva abțineri se adoptă. 33, nominal, deschis, închidem votul. Se adoptă. 34, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă. 38 pe nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă 47 pe nominal. Deschidem votul, închidem. Se adoptă 50. Deschidem votul, Închidem. Se adoptă. 54 nominal se deschide, se închide. Se adoptă. 66, tot apel nominal, deschidem botul. Închidem. Se adoptă. 68. Nominal. Se deschide votul, se închide. Respins. 83. Pe nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. 48 Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 84. Deschidem votul. Închidem. Respins 49. Cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 nominal. Deschidem votul. Se închide votul. Se respinge. 51 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 87 nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 52 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, deci se adoptă vot nominal 88, deschidem votul. Se respinge. 55-57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 nominal, votul este deschis, votul este închis. Respins 58 pentru împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru împotriva abțineri se adoptă. 60 nominal deschidem votul, votul este închis. se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90, nominal. Deschidem votul, votul este închis. Respins, 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, nominal, deschidem votul. Votul se închide. Respins. 21 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 71 nominal. pot e deschis. pot e închis. Respins. 24 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 72 nominal. Votul este deschis. Chidem votul respins. 29 pentru, împotriva, țineri se adoptă. 73 nominal, votul este deschis. Votul se închide. Respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 nominal, tot e deschis, închis. Respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 nominal, vot este deschis. Vot este închis. Respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 nominal, votul este deschis. Se închide votul. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 nominal, votul este deschis, se închide votul. Respins. 78 nominal, votul deschis, se închide votul. Respins. 79, apel nominal, test deschis, test închis. Respins. 39, tot nominal, votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. 67, apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Respins 80 pe nominal. Deschidem votul. Închidem. Respins 81 apel nominal. Deschidem votul. Închidem. Respins 42 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 82 nominal, deschidem votul, închidem. Respins 43 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Propunerea comisiei prin vot nominal, deschidem votul, închidem. Se adoptă rezoluția legislativă, apel nominal, deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Felicitări. Raportul Beres, amendamentul 1, prima parte, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru împotrivă abțineri se adoptă. A treia parte, nu, verificăm la partea a doua, deschidem votul la partea a doua, verificare, închidem votul. Se adoptă. A treia parte, apel nominal. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Partea a patra, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Partea a cincea, apel nominal, vot deschis, închis. Se adoptă. Partea a șasea, votul este deschis, prin apel nominal închidem votul. Se adoptă. Partea 7, apel nominal, votul este deschis, închis. Se adoptă. Partea 8, opta, apel nominal, votul este deschis, închis. Se adoptă. Partea nouă, apel nominal, deschis. Închidem votul acum. Se adoptă. Partea 10 amendament oral, votul este deschis, închis. Respins. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri. Nu, trebuie să verificăm și aici. Deschidem votul. Închidem. Respins. Amendamentul 1, prima parte, apel nominal, votul este deschis, închis. Se adoptă partea a doua, apel nominal, votul este deschis. Acum închis. Respins. 3 devine caduc. Propunerea comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă prin apel nominal. Deschidem votul. Doamna Bereș, doriți să interveniți înainte de vot? Copii sunt... Da, doamnă președinte, pentru că ar dori să putem începe negocierile cu Consiliul pentru a încheia totul în acest, acest mandat. Uh, aș dori așadar să ne autorizați să transmitem uh, textul uh, în Comisie pentru Renegociere. Ok, quindi eh, pongo in votazione la proposta della... Supun la vot propunerea raportoarei. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Raportul la via, amendamentul 1. Nu, îmi cer scuze, eh, domnule De Castro. Stimați colegi, Urmează să votăm 5 rezoluții legislative referitoare la reforma PAC. Sunt 5 dosare la care s-a muncit foarte mult, sunt mai bine de ani și jumătate, 26 dintre noi am participat la negocieri. E important, în opinia mea, să sprijinim cu toții compromisurile cu un vot pentru Asta ca să nu periclităm cele făcute în 2 ani și jumătate de muncă grea. Mulțumim, domnule De Castro. Raportul la via, amendamentul 1, vot nominal, deschis, închis. Se adoptă Propunerea Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă, vot în apel nominal, votul este deschis. Închis. Se adoptă raportul Capula Santos, amendamentul 1, vot prin apel nominal, deschis, închis. Se adoptă. Propunerea Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă prin apel nominal. Tot este deschis, închis. Se adoptă. Raportul Dantin. Amendamentul 1, apel nominal. tot este deschis. Închis. Se adoptă. Propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă pe nominal. Votul este deschis, închis. Se adoptă capul Santos, amendamentul 1, vot nominal, votul este deschis este închis. Se adoptă. Propunerea Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă, vot pe nominal, deschidem votul, închidem. Se adoptă raportul DES. Blocul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Blocul 2 devine caduc. Propunerea comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă prin apel nominal deschis, vot închis. Se adoptă raportul Vlasac, amendamentul 5 pentru... Ra, raportorul dorește să intervine domnul Vlasac, Doamnelor și domnilor, curând vom vota un raport legislativ care va permite a două state membre să cheltuiască fondurile structurale necheltuite până acum, timp de încă un an. La acest acord s-a ajuns în negocieri la Consiliu majoritatea membrilor noștri au acceptat acest târg, în ciuda faptului că Comisia Bugete considera că nu doar două, ci toate statele membre ar trebui să beneficieze de mai mult timp pentru ca nimeni să nu fie favorizat. Inclusiv Serviciul Juridic al Consiliului consideră că această modificare este problematică pentru că rezultatul nu respectă principiul tratarii, tratamentului egal aplicat tuturor statelor membre stimați colegi, în calitate de raportor, m-am achitat de îndatoririle mele și am negociat în dialogul tripartit în numele colegilor, deși personal nu pot sprijini rezultatul la care am ajuns. Mulțumim raportorului, domnul Vlasac. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Blocul 1 devine caduc. Propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă raportul Albrecht. Veți să interveniți? dispozitivul meu de votare nu funcționează, aș ruga un tehnician să vină. O să trimitem pe cineva imediat, spune doamna președinte. Raportul Olbricht. Vă rog, domnul Tavares. Doamnă președinte, vom vota împotriva raportului Olbricht, deoarece există Uh, mijloacele prevăzute pentru fiecare țară și există țările vizate de șomaj, dar să știți că aceste fonduri nu sunt distribuite cum trebuie. Sunt uh, țări care primesc mai puțin bani și unde există mai mult uh, tineret, Grecia, Irlanda, Cipru și altele. Ei bine, noi vrem să facem ceva împotriva acestei tendințe și e scandalos. De o săptămână spunem că vrem să luptăm împotriva șomajului împotriva, în rândul tinerilor și apoi ce se întâmplă? Avem, iată, un raport care se votează într-o manieră sunt decizii luate pe coridoarele Consiliului, fără legitimitate democratică, fără posibilități tehnice de intervenție. Contravine total realității. Mulțumesc foarte mult, spune președinte. Atunci haideți să continuăm cu votul. Amendamentul 2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul și s-a și închis. Se respinge. Amendamentul 3, vot până pe nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 4. Vot până pe nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5, da. vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 7, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 8, iarăși prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 9, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 1. Vot până pe nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Propunerea comisiei cine este pentru? Ba nu, vă rog, o intervenție. Ne scuzați, domnule Lamsdorf. Am doar o rugăminte către servicii. Regulamentul de procedură prevede ca votul prin apel nominal să fie la voturi foarte importante. Eu înțeleg că vezi au o problemă cu acest raport, dar asta nu înseamnă că fiecare subvot uh, capătă importanță deosebită. Așa că serviciile sunt rugate să verifice asta mai îndeaproape. Mulțumesc. Bine, ora al voto la proposta de la Comisie. Prea bine. Și acum propunerea Comisiei. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Uh, Rezoluție legislativă, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul punct, uh, raportul Lövin, dar mai întâi raportoarea. Nu e. E? În sală? Ba da. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doresc doar să vin cu o explicație. Au existat uh, multe discuții în Comisia Parlamentară pe acest raport și raportul s-a exprimat împotriva acestuia, dar am primit din partea Comisiei promisiunea că cantitățile la care fac eu uh, trimitere Uh, vor fi eliminate și că, într-adevăr, se vor respecta normele în vigoare uh, și de către Kiribati. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți așadar să votăm. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum raportul Fox-Hefner. Domnule Hefner, poftiți! Dragi colegi, avem trei amendamente orale și aș vrea să fac o justificare înainte de vot pentru a nu face întreruperi în timpul votului. Deci, sunt amendamente de natură tehnică, două sunt amendamente de fapt de natură lingvistică și cel de-al treilea amendament elimină cuvântul Bruxelles dintr-un amendament pentru a menține natura de bază a acestui document, și anume, nu vorbim despre Bruxelles sau Strasburg. Este un raport pe care îl poate vota oricine în această instituție, indiferent uh, ce opinie are față de uh, uh, sediul Parlamentului. La final, Parlamentul va decide unde va munci și nu vor decide asta alți funcționari. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președinta. Da, când va veni rândul amendamentelor orale, le vom trata ca atare. Uh, 1. Prima parte. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 2, prima parte pentru, împotriva, abține, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 4, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 5. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum, amendamentul oral. Dacă sunt obiecții, să se ridice în picioare cel puțin 40 de eurodeputați. Asta s-a și întâmplat, deci nu vom vota amendamentul oral. Continuăm prima parte pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. A doua parte, prin apel nominal. Veți o verificare la prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte, prin apel nominal. Votăm. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte, pentru. Vă rog să ridicați mâna pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iarăși verificare. Bine. S-a deschis uh, votul la 3, la partea a treia. S-a închis. Se respinge. Vă rog frumos să ridicați mai clar mâna. Amandament oral. Iarăși, uh, cine protestează? Sunt destui, da? Continuăm. Prima parte. La alineatul nou Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul A. Oral, uh, amendamentul oral. Uh, obiecții? Are cineva obiecții? Nu, nu sunt de data asta. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Constantul D, prima parte pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Constrentul O pentru împotriva abține, se adoptă. Ba nu, se scuză președinta. Consentul F mai întâi, prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum, a doua parte, vot în apel nominal. Se deschide votul. S-a închis. Se adoptă. Și acum, considerentul O, spune președinta, pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul T, prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și acum rezoluția întreagă, vot prin apel nominal, s-a deschis. Se adoptă. Ce l'abbiamo o fac.